Välkomna till vårt utskottsmöte idag. Jag ber om ursäkt. Bun venit la reuniunea comisiei noastre de astăzi. Îmi cer scuze că începem cam uh, târziu. Întâlnirea coordonatorilor a durat mai mult decât ne așteptam, însă sunteți bineveniți. Și de-abia aștept să avem niște discuții interesante în această dimineață. Primul punct de pe ordinea de zi din această dimineață este impactul crizei financiare asupra egalității de gen. Acest subiect este unul uh, foarte interesant și uh, sunt foarte uh, încântată să o primesc aici pe doamna Osnat Lubrani, care este uh, director al Fondului de Dezvoltare al ONU pentru Femei, UNIFEM. Așadar, bun venit în cadrul acestei comisii. Vă voi da imediat cuvântul pentru prezentarea legată de acest subiect, impactul crizei financiare asupra egalității de gen. Veți avea cuvântul pentru 15 minute, iar după prezentarea dumneavoastră vom discuta acest subiect împreună și vă vom adresa întrebări. Încă o dată bun venit și aveți cuvântul. Mulțumesc. Bună dimineața tuturor. E un mare privilegiu pentru mine și pentru UNIFEM să vi se alăture astăzi aici. Vreau să mulțumesc tuturor membrilor Comisiei FEM pentru această oportunitate de a împărtăși cu dumneavoastră câteva dintre analizele pe care le-am făcut, câteva dintre datele pe care le-am colectat în legătură cu criza financiară și impactul său asupra egalității de gen. Informațiile pe care vi le voi împărtăși vin din uh, surse diferite și uh, vă voi uh, da mai târziu um, lista completă a acestora. Datele nu sunt numeroase legate de impactul acestei crize financiare. Parte din datele pe care le avem sunt date care se bazează pe ceea ce cunoaștem în raport cu alte crize. Vreau să vă spun că uh, Banca Mondială avertizează că încă 53 de milioane de persoane vor putea uh, face uh, obiectul unor situații de sărăcie datorită acestei crize. Sute de milioane de oameni din lume și-au pierdut slujba, veniturile, economiile, casele și se luptă să supraviețuiască acum. Și ieri la știri puteam uh, vedea că um, membrii ale um, membrii ai Uniunii Europene și Statele Unite anunță că își revin deja din criză, uh, însă, uh, pe de altă parte, este recunoașterea faptului că n-am scăpat de tot, iar această redresare economică nu va atinge încă pe cei care au pierdut foarte mult din cauza crizei. Aceeași, acest lucru este valabil mai ales pentru țările în curs de dezvoltare care au mai puțină capacitate de a implementa măsuri de răspuns la această criză. Amenințările uh, la uh, egalitatea de gen, uh, amenințările care vizează foamea și combaterea sa, e bine, toate aceste aspecte sunt afectate semnificativ. Pe noi ne interesează cum uh, afectează criza uh, tinerile femei uh, și fetele și care este răspunsul statelor la aceste fenomene. Pe noi ne interesează disponibilitatea um, serviciilor medicale de a ajuta femeile. Se pare că femeile își asumă din ce în ce mai mult sarcini pentru care nu sunt remunerate și um, astfel își um, reduc șansele de a ocupa un loc de muncă plătit. Se pare că fete, în, um, fete tinere din uh, state sărace uh, pur și simplu uh, vor trebui să-și părăsească locuințele. În 2007, fetele deja reprezentau 54% din populația care nu urmează cursuri școlare. Unele dintre aceste fete poate că nici nu se vor întoarce vreodată la școală. Devine evident faptul că o zonă care va fi modificată semnificativ pe termen lung de către această criză este uh, zona ocupării uh, forței de muncă. Este uh, vorba de modul în care își câștigă existența femeile și bărbații în țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare vor trece ani până când acest sector își va reveni. Spre de uh, crizele anterioare, când uh, economiile și-au uh, revenit uh, repede și um, ocuparea forței de muncă la fel, se pare că în cazul acestei crize a existat un colaps, prin urmare foarte multe industrii și-au redus sau și-au închis activitatea. Prin urmare, um, acest lucru creează o mare provocare pentru anumite state pentru a găsi slujbe cetățenilor. Uh, Organizația Internațională a Muncii, OMI, uh, dă niște date statistice în acest uh, sens. se pare că, conform acestor date, bărbații și-au pierdut slujbele mai repede decât femeile. Uh, însă se pare că rata pierderii slujbelor pentru femei în, se reduce, dar uh, cea pentru femei de acum sporește. Vorbim despre o rată de 7,4% în 2009, în comparație cu 7% uh, pentru bărbați. Până la 22 de milioane de femei pot să-și piardă slujba și astfel ar putea să Uh, se afecteze egalitatea de gen atât la locul de muncă cât și acasă. Uh, femeile sunt mai ales vulnerabile în acele state care au uh, industrii pentru export, care angajează 70 până la 80% femei. Uh, Industriile uh, care au, uh, s-au dezvoltat uh, repede sunt astăzi decimate și mă refer aici la încălțăminte, la textile, la electronice, fapt care are un impact negativ asupra forței de muncă feminine. Probabil știți că au existat anumite uh, cazuri uh, făcute publice în sud-estul Asiei, însă vreau să vă spun că și în Africa, unde uh, a existat o industrie de export care dădea mii de locuri de muncă femeilor sărace începând cu 2002, ei bine, această industrie se confruntă cu mari, mari probleme și acum nici nu mai este viabilă în țări ca și Kenya, să spunem. În Uh, Nicaragua, 25.000 de locuri de muncă au fost pierdute în 2008, iar femeile reprezentau 85% dintre cei care și-au pierdut locul de muncă. Însă, în centrul și estul Europei, uh, Raportul Social Watch din 2009 sublinia faptul că în Bulgaria 44.000 de persoane și-au pierdut locul de muncă și raportul subliniază că 96% dintre uh, aceste persoane au fost uh, femei, mai ales în domeniul uh, alimentar și al uh, îmbrăcămintei. În Polonia, 40.000 de uh, locuri de muncă s-au uh, pierdut datorită unei reduceri a uh, nevoilor de export. Um, Organizația Internațională a Muncii sublinează faptul că femeile își vor pierde mai repede locurile de muncă ca bărbații. Deja 1,8 milioane de persoane lucrează în lume fără contract de muncă și acest uh, număr va crește cu două treimi până în 2020 și poate chiar și mai mult. Același raport uh, anunță faptul că e vorba de un raport uh, OCDE, deci femeile care reprezintă majoritatea uh, angajaților uh, uh, în industrii mai puțin dezvoltate vor fi cele mai afectate. Criza uh, afectează mult uh, uh, femeile uh, imigrante. Până la 75 sau 80% dintre aceste femei din sud-estul Asiei, să spunem, sunt afectate. Multe sunt obligate să se întoarcă acasă, iar acest lucru are un impact negativ asupra economiei În uh, Asia Centrală situația este uh, foarte gravă. Acolo a scăzut uh, numărul acestor persoane cu 15%. Tendința în Statele Unite și în Europa trebuie și ea uh, observată. În anumite state există o sporire a fluxului migratoriu pentru că oamenii sunt atât de săraci încât continuă să își caute locuri de muncă în afara uh, țărilor, însă această tendință s-ar putea schimba datorită uh, reducerii oportunităților pentru imigranți în multe state și așa sunt afectate foarte multe state. În țări precum Spania, uh, Uh, unde turismul și piața de lux a fost afectată, uh, există și o reducere a pieței de producție și femeile din domeniul rural sunt cele mai afectate împreună cu uh, femeile imigrante din Africa, din America de Sud. Femeile au de suferit cel mai mult deși deja uh, lucrau ore suplimentare fără să fie uh, plătite în mod regulat. Aș dori să mă refer și la uh, legătura pe care o cunoaștem din cazul uh, crizei, an, crizelor anterioare, legătura dintre uh, criza economică și uh, violențele pe bază de gen. Există anumite studii care sublinează că există o corelație între criza economică și creșterea violenței împotriva femeilor. Există un studiu care implică patru state uh, și care se referă la uh, această situație în cadrul crizei din 97. Astăzi putem vedea în uh, rapoartele um, făcute de anumite uh, adăposturi pentru femei sau de linii telefonice pentru femei, că trei din patru uh, asemenea centre au raportat o sporire a violenței împotriva femeilor atunci când crizele economice s-au uh, agravat. Stresul și lipsa locurilor de muncă au reprezentat factorii cei mai importanți pentru declanșarea violenței împotriva femeilor. În Asia și Pacific s-au înregistrat uh, foarte multe asemenea situații. Cum spuneam mai devreme, problema femeilor și a a uh, sănătăților, precum și a sănătății tinerilor femei, reprezintă o problemă importantă. se pare că um, fetele sunt mai afectate de scăderi ale uh, PIB decât uh, băieții. Sunt date pe care le-am obținut pe baza crizelor uh, anterioare. Deci fetele sunt expuse unui risc mai mare decât băieții. Adesea femeile renunță la servicii de sănătate uh, privată și apelează la serviciul public care deja este supraîncărcat și adesea uh, se află în colaps. Ministerele de Sănătate din multe state din uh, uh, Africa au anunțat deja că bugetul pentru sănătate uh, va scădea. Același lucru s-a întâmplat în anumite state din Asia Centrală și din Europa. Câteva cuvinte acum în legătură cu răspunsurile pe care le putem oferi acestei crize. Criza are efect asupra femeilor și acest lucru uh, presupune că trebuie să înțelegem foarte repede cum reacționează statele la uh, aceste situații. Există uh, pachete în uh, state, pachete unifem pentru state din Asia Centrală și uh, Pacific, uh, care uh, tind să restaureze stabilitatea macroeconomică, oferind sprijin întreprinderilor și acestea trebuie să atenueze impactul crizei asupra familiilor și indivizilor. Like Șase observații am de făcut. Având în vedere că majoritatea investițiilor publice merg la infrastructură și lucrări publice, este foarte important să vedem uh, ce fel de infrastructură reprezintă uh, destinația acestor uh, fonduri. Deși în multe state lucrările de construcții sunt făcute de bărbați, în India 30% din aceste lucrări angajează femei. Este vorba în special uh, de uh, femei care ocupă posturi uh, pentru care nu trebuie să aibă o pregătire specifică. În anumite state, aceste proiecte de infrastructură au inclus proiecte pentru actualizarea spitalelor și renovarea școlilor, în care și femeile au fost recrutate. Ar fi bine să se financeze infrastructura serviciilor pentru copii în care femeile să poată fi angajate. Trebuie să vedem pe cine va beneficia de aceste, această infrastructură. Femeile vor putea să-și ducă copiii la școli sau la clinice, se vor, clinici, se vor construi clinici în zone rurale sau în comunități neprivilegiate. Femeile vor fi încurajate să își depună candidatura pentru aceste posturi și, în al treilea rând, este foarte important să analizăm și ce industrii sunt uh, avute în vedere pentru uh, acest, uh, aceste subvenții. Întrebarea este care este destinația fondurilor pe industrie ce fel de industrii beneficiază de subvenții. Am înțeles că se subvenționează în anumite state industria producătoare de mașini, însă studiul UNIFEM a analizat și alte exemple de industrii uh, din China, India, Thailanda și Vietnam în care subvențiile au mers la IMM-uri și la industriile de export în care femeile ocupau foarte multe posturi, inclusiv um, textile, turism și uh, arte și artizanat. Trebuie să ne întrebăm cum vor afecta aceste măsuri uh, munca neremunerată pe care o prestează femeile. Acestea sunt uh, limitate, sunt beneficiază de reducerea impozite sau nu? Ce prevederi vor viza um, microprocesele. În Argentina și Japonia, Japonia pachetele de stimulente pentru uh, companii care să angajeze uh, lucrători, permițându-le acestora să beneficieze de asistență socială în cazul în care sunt uh, concediați, ar putea avea beneficii foarte importante pentru femei. În al cincilea rând, trebuie să analizăm ce resurse uh, sunt destinate fiecarei categorii grupurile parlamentare și ale femeilor care au lucrat cu Ministerele de Finanțe pentru a adopta bugete în funcție de gen pot uh, folosi aceste instrumente uh, când uh, creează pachete de stimulente pentru a se asigura că și femeile beneficiază la fel ca bărbații de pe urma acestor stimulente. În afară de monitorizarea alocării impactului resurselor domestice, este important să vedem în ce măsură statele își uh, îndeplinesc uh, angajamentele uh, oficiale și modul în care Banca Mondială, FMI-ul și băncile regionale de dezvoltare pun la dispoziție fonduri pentru a ajuta statele în curs de dezvoltare care întâmpină dificultăți. În ce fel ajută Uniunea Europeană aceste state? Uniunea Europeană împreună cu UNIFEM și UNDP, MUD, pregătește un pachet uh, de locuri de muncă destinate femeilor atât cât și bărbaților. Trebuie să li se asigure finanțări directe um, agricultoarelor, să se extindă credite subvenționate um, exploatațiilor mici și în special uh, celor conduse de femei, direcționarea cheltuielilor publice către activități care angajează femei, precum creșterea copiilor sau, șco- sau școlile și extinderea beneficiilor sociale în uh, domeniile în care femeile activează foarte mult. Pe scurt, așa cum spun cei care uh, luptă pentru egalitatea de gen, uh, nu trebuie să răspundem uh, la criză creând locuri de muncă pentru bărbați și asigurând bunăstarea femeilor. Criza economică a uh, zguduit uh, situația mondială în această piață globală instabilă, însă este o ocazie pentru a face o schimbare și trebuie ca guvernele să facă această schimbare. o declarație de politică a celor care apără uh, egalitatea de gen la Banca Mondială a spus că răspunsuri politice care uh, se bazează pe rolul femeilor pot să contracareze efectele negative ale crizei. Aceste răspunsuri sunt bune pentru femei și uh, încurajează dezvoltarea și aduc uh, beneficii de, în sensul limitării sărăciei. Aceste măsuri trebuie luate imediat. Însă dat fiind că locurile de muncă vor fi afectate pe termen lung, este necesar ca uh, cei care gândesc politicile economice din toate statele să își reevalueze promisele, premisele de la care pleacă, în special cea că bărbatul este cel care pune pâinea pe masă. Unele state susțin uh, transformarea producției economice pentru a, ca aceasta să poată face față schimbărilor climatice. Trec așadar la o economie verde. Se poartă foarte multe discuții despre economia verde, care va deveni motorul creșterii viitoare. Trebuie să ne asigurăm că această nouă creștere economică nu va fi uh, alimentată prin salarii mici acordate femeilor. Trebuie ca femeile să fie suficient de pregătite și informate pentru a concura uh, în condiții egale cu bărbații. În domeniul agriculturii și dezvoltării rurale avem ocazia de a reinventa o altă revoluție verde, ținând cont de femei, permițându-le acestora să uh, își scadă dependența de piața de mărfuri internațională. Unifem, uh, studiul Unifem spunea că guvernele trebuie să fie responsabile și răspunzătoare pentru inițiativele pe care le iau pentru a deveni uh, independente față de criză. Știm că în multe state guvernele au cedat puterea domeniului public criza a dovedit că oamenii nu sunt răspunzători. Nici băncile, nici băncile de investiții și nici uh, autoritățile de uh, reglementare și nici sistemul internațional uh, financiar nu este răspunzător. Însă lucrurile nu trebuie să stea așa. Cei care susțin drepturile femeilor solicită să se regândească liberalizarea pieței, astfel încât să avem uh, o creștere constantă care să crească egalitatea de gen. Trebuie să avem bugete care să țină cont de gen, trebuie să avem alternative economice care țin cont de necesitățile femeile, femeilor, precum îngrijirea copiilor care să fie plătite din uh, impozite și trebuie să fie susținute și inițiativele locale închei, mă apropii de încheiere, tocmai în aceste momente au fost uh, distruse modelele vechi și sistemele s-au schimbat, permițând ca viitorul să fie mai echitabil și mai durabil. Mă opresc aici. Vă mulțumesc foarte mult. Vam tack för och ehm, oerhört... Mulțumesc foarte mult. Prezentarea dumneavoastră a fost deosebit de interesantă. Uh, nu voi uh, deschide, nu voi permite acum să se pună întrebări uh, și comentarii, dar cred că putem să ascultăm totuși câteva întrebări. Doamna Gimai, după care doamna Thompson, Doamna Gâma are cuvântul la început. Vă mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Mă bucur că dumneavoastră sunteți președintele acestei uh, comisii. Am lucrat uh, foarte bine când erați vicepreședinte. În primul rând, din fericire o cunosc pe doamna director, știu că are o experiență extraordinară în acest domeniu și mă bucur că și dumneavoastră v-ați dat seama că este o adevărată profesionistă. De astfel de oameni uh, avem nevoie. În ceea ce privește criza economică, am călătorit întreaga Europa și am discutat această chestiune. Când s-a început discuția despre femei și criză, prima dată la Paris, la 19 martie, am realizat că 80% dintre bărbați sunt afectați de criză. Femeile pot gândi pe termen lung acest, și acest lucru a indicat că această cifră uh-huh, indică prezența efectului trombui. A trompului. Vedem că femeile sunt absente din uh, sectorul financiar și am văzut ce s-a întâmplat în sectorul financiar. De obicei, uh, în aceste sectoare activează mai mult bărbații. De aceea, în, ceea ce, în privința băncilor, trebuie să avem măsuri foarte clare. Clienții băncilor trebuie să contracteze uh, alte împrumuturi și dacă doar băncile sunt cele care înregistrează profituri, uh, însă clientul are de pierdut, uh, nu putem permite situației să continue. Foarte importante sunt și uh, contractele temporare și pe termen lung externalizate. Vedem că în acest domeniu 80% din aceste activități sunt desfășurate de femei de asemenea, ne așteptăm ca și în acest domeniu să crească rata șomajului la femei. Trebuie să ne gândim și la uh, familii conduse de femei, la femei care își cresc copiii singure. La New York a avut loc o conferință în care s-a discutat statutul femeilor și cred că această familie condusă de femei uh, este uh, un nou tip de familie, familia clasică tradițională nu cred că mai există. Trebuie să discutăm și despre remunerarea diferită în funcție de gen, despre concediile de maternitate. Și sunt foarte uh, mândră de faptul că doamna Dobranic a vorbit despre femeile din țările în curs de dezvoltare. Reducerile bugetare uh, înseamnă și reducerea bugetului programelor de caritabile, dar trebuie să fim și solidari cu statele uh, care nu sunt membre ale Uniunii Europene și care întâmpină dificultăți, însă trebuie să luăm și măsuri pentru a investi în sectorul public, trebuie să creăm locuri de muncă, trebuie să ne opunem segregației uh, sectoriale și ocupaționale și trebuie să creștem rolul femeilor în luarea deciziilor pentru că vedeți că prețurile sunt mai puțin afectate dacă uh, sunt uh, femeile în posturi de conducere. Toate statisticile indică acest lucru. Trebuie să avem fonduri care să financeze programe pentru egalitatea de gen. Trebuie să ne concentrăm pe acest lucru. Desigur, și finanțarea programelor pentru IMM-uri trebuie să fie avută în vedere. Acestea sunt uh, propunerile și îngrijorările mele și cred că trebuie să lucrăm împreună. Mă bucur întotdeauna că vă văd. Acum uh, mă aflu într-o altă poziție ca prim vicepreședinte al Comisiei uh, de Afaceri Constituționale. Vă mulțumesc foarte mult! Eh, mulțumesc foarte mult, doamnă Gămai. pentru toate punctele pe care le-ați ridicat în discuție și eu vreau să fac niște comentarii. Uh, este adevărat, într-adevăr, că cei care poartă răspunderea crizei uh, ar uh, trebui să dea socoteală, dar atunci când a apărut criza, erau niște posibilități de a produce niște schimbări. Criza este cu adevărat o provocare care poate fi folosită pentru a duce la schimbare. Și am putea spera că se pot realiza niște schimbări, mai ales atunci când e vorba de cei care răspunde uh, sistemul economic și financiar. Femeile și egalitatea uh, de gen au fost practic uh, invizibile ca probleme. în discursurile publice nu văd niciun fel de propuneri în legătură cu modul în care criza poate să fie transformată într-o modalitate de a determina schimbări în viitor. E foarte bine uh, că purtăm aceste crize, aceste discuții metați atunci când criza este în plină desfășurare, măcar acum. Cred că se pot face unele lucruri. Am putea să facem niște solicitări pentru ca o serie de uh, schimbări să fie operate. Vorbind acum despre, despre sectorul uh, servicii, am vorbit despre exporturi care au fost uh, afect, state. Înainte de criză, sectorul de servicii era cel care era văzut ca având o creștere mai mare decât uh, celelalte și întotdeauna se făcea legătura între un uh, serviciu un sector de servicii foarte puternic și ocuparea uh, în muncă a femeilor. Era o legătură uh, Poate că am putea să uh, vedem și să vorbim despre modul în care a fost afectat sectorul de servicii de către uh, criză. Doamna Thompson are cuvântul acum, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, pentru prezentarea foarte interesantă. Ceea ce mi s-a părut în mod deosebit interesant a fost uh, legat de pachetele de investiții pentru că dacă ne uităm în Europa, toate pachetele de uh, investiții ale guvernelor uh, vizează crearea de locuri de muncă numai pentru bărbați în industrie. Și nu am discutat uh, în Europa care este efectul asupra locurilor de muncă ale femeilor și bărbaților. În al doilea rând, ceea ce ați spus despre economia verde – am vorbit și vorbim mult în Parlament despre crearea de milioane de noi locuri de muncă în sectorul energiilor regenerabile, în mediu și în această toamnă președinția suedeză a prezentat uh, o nouă economie ecologistă care va fi Uh, preluată ca idee de președinția spaniolă. Și atunci când am analizat uh, cum se face diviziunea locurilor de muncă în acest sector, vedem că avem o piață de muncă foarte divizată. 80% uh, din locurile de muncă în domeniul energetic în Europa sunt ocupate de bărbați. Aș dori să aud părerea dumneavoastră cum putem să folosim această criză pentru a crea o piață a muncii care să nu fie atât de divizată în favoarea bărbaților. Uh, cum putem să creăm noi locuri de muncă pentru femei și Uh, ce putem uh, uh, face pentru această piață a muncii divizată, astfel încât ea să nu mai fie monopolul bărbaților. Doamna Iaroca, după care doamna Parvanova. Doamna Iaroca. Am primit informații foarte bune, însă mă preocupă faptul că acele familii care erau deja uh, sărace sunt uh, cele mai afectate. copii uh, sunt uh, instituționalizați. Deci acești oameni sunt uh, cei care reintră cel mai greu pe uh, piața muncii, sunt familii de migranți, de persoane defavorizate bărbații uh, nu mai sunt cei care câștigă uh, pâinea, ci femeile fac acest lucru uh, pentru că bărbații au fost concediați și au pierdut locurile de muncă și femeile lucrează la negru pentru a câștiga un ban pentru întreținerea familiei. Cei cei fără adăpost uh, cresc uh, ca număr și mă întreb cum vor reacționa țările. Pentru că ceea ce văd acum în planurile de redresare este că suntem foarte preocupați de clasa de mijloc care își pierde locurile de muncă, sigur, și asta este uh, o chestiune, însă nu dăm prea mare atenție celor care uh, sunt afectați de foamete. Cum vor supraviețui acești oameni? 3 milioane de oameni sunt sub uh, pragul de sărăcie uh, în uh, Ungaria și 750 de mii aparțin uh, grupurilor minoritare uh, etnice. Și nu vedem niciun fel de uh, idei uh, care să fie propuse de guvern pentru a rezolva această situație. Mulțumesc! Mulțumesc! doamna Iaroca. Doamna Parvanova. Mulțumesc. Am fost uh, foarte mulțumită și impresionată de prezentarea dumneavoastră. Este evident că în timpul crizei uh, se uh, Uh, înregistrează uh, o discriminare și anume femeile uh, pierd locurile de muncă. Aș vrea să vă pun trei tipuri de întrebări. Una se referă la, fapt, la femeile aparținând minorităților. Aveți informații, date care să ne dea o imagine mai bună asupra faptului că femeile au fost mai mult concediate în timpul crizei, mai ales cele aparținând minorităților. În al doilea rând, care sunt oportunitățile pentru femeile cu dizabilități uh, ca acestea să participe la piața muncii pe baze egale? pentru că asistăm la tot mai multe femei cu dizabilități care își pierd locurile. Și al treilea grup, unul foarte delicat, sunt femeile cu, la vârstă reproductivă și care vor să aibă un copil și care se află incluse în uh, proceduri uh, de reproducere asistată. 7% dintre acestea în Bulgaria sunt concediate și până la 30% care fac uh, tratament uh, pentru a avea un copil uh, au spus că își ascund uh, această intenție de a avea un copil pentru a nu fi concediate. Uh, cum puteți, ce puteți să faceți pentru a apăra aceste grupuri foarte vulnerabile? Și poate o să vă fac și o propunere, o întrebare și o propunere în același timp. Aveți inițiative și este posibil să existe programe pentru a spori spiritul întreprinzător în rândul femeilor și cum putem să începem cu educația, formarea și uh, creșterea experienței acestora pentru a le da posibilitatea să fie mai competitive pe piața muncii și în special uh, pentru uh, întreprinderile de tehnică de vârf. Acum femeile sunt implicate mai mult în domeniul serviciilor și nu în activități de vârf însă vedem că acum trebuie să se uh, integreze în, uh, uh, de pildă, domeniul energetic, informatică, deci sistemele și sectoarele de activitate de vârf. Cum putem să le ajutăm să pătrundă în aceste sfere? Mulțumesc, doamnă Parvanova. Doamna Bauer. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea să extind puțin uh, domeniul uh, de aplicare. Am uh, ceva experiență și cunoștințe în ceea ce fește creșterea violenței și agresivității în timpul crizei. Vreau să vă întreb dacă aveți date sau experiență cu privire la aceste probleme. Mi se pare că acest efect secundar ar putea să fie într-adevăr foarte serios și în legătură cu ceea ce s-a spus. Aveți inițiative pentru a lărgi sau pentru a consolida alocațiile pentru cunoștințele financiare la nivel general? și acest lucru în educație să se traducă prin programe cuprinzătoare una, unul dintre motivele uh, care au dus la această crize uh, a fost, uh, au fost datoriile foarte mari. Oamenii de la fața locului nu știu ce se întâmplă în termeni financiari nu știu cum finanțele au un impact asupra vieților de zi cu zi. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bauer. Doamna Maisnes. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamna Lubrani, pentru prezentarea cât se poate de interesantă. Aș vrea să preiau ceea ce a spus doamna Parvanova și întrebarea pe care a adresat-o și a spus-o și dumneavoastră. Ar putea fi create uh, multe locuri uh, de muncă în tehnologiile de vârf. aceste noi locuri de muncă nu trebuie să fie numai pentru bărbați. Știm că și femeile pot să dețină astfel de funcții și acest lucru este legat strâns de educație și formarea profesională și, desigur, uh, interesul pentru uh, posturile tehnice. În școli există programe care să stimuleze în rândul uh, fetelor un astfel de interes ce puteți să spuneți despre asta? Cunoașteți uh, astfel de programe care sunt menite să suscite interesul pentru tehnologie în rândul uh, fetelor uh, care să le ajute să ocupe aceste funcții ca și bărbații. Mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Zaborska, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei uh, Lubrani pentru un raport interesant uh, pe care l-a prezentat. Reprezentați Națiunile Unite în Europa, ceea ce înseamnă că trebuie să uh, urmăriți foarte atent uh, uh, susținerea care se dă Europei. Credeți că fondurile pe care uh, Uniunea Europeană uh, le pune la dispoziție pentru țările mai sărace sunt uh, utilizate în mod eficient? Asta este prima întrebare. Apoi aș vrea să vă întreb ce credeți despre faptul că în timpul crizei economice Uh, despre ideea de a uh, analiza cheltuirea acestor fonduri și de a schimba destinația acestora. Ele ar trebui uh, canalizate către cei care au fost cel mai mult afectați de criză. Mulțumesc, doamna Zaborska. Ultimul vorbitor pe listă, doamna Morini. Mulțumesc, doamnă președintă subscriu în totalitate uh, uh, cererii pe care a făcut-o Edith Bauer în legătură cu uh, problemele de agresivitate și uh, criză. Sunt subiecte foarte uh, interesante și am vrea să ascultăm punctul noastră de vedere concret asupra acestui lucru. Apoi, în legătură cu uh, întrebarea pusă în legătură cu femei și meserii care sunt uh, programele care uh, uh, școlare care orientează fetele către sectoarele tehnologice. Ce se poate face ca tinerele încă din momentul uh, formării să fie îndreptată către aceste sectoare cu uh, valoare adăugată foarte ridicată. Pentru că, sigur, s-a vorbit despre fragilitatea femeilor în criză, însă ce putem face pentru ca ele să se uh, să ocupe funcții stabile și cu o mare valoare adăugată? Doamna Costa urmează. Mulțumesc foarte mult, Lubrani, pentru această prezentare foarte interesantă. Privirea de ansamblu pe care ne-ați oferit-o asupra acestor chestiuni de importanță covârșitoare a fost deosebită și sunt de acord că impactul crizei este diferit față de cel pe care îl estimam și chiar cred că femeile pot să uh, facă diferența. ne gândim că femeile sunt uh, în pericol uh, din, pauz, din cauza sărăciei, fragilității și a lipsei unui loc de muncă, însă ele sunt uh, actori strategici atunci când vine vorba de a ieși din criză. Deci există o, o abordare ambivalentă în ceea ce privește chestiunea femeilor. Nu putem vorbi despre femei privindu-le doar ca victime Trebuie să investim în ele astfel încât uh, să ieșim altfel din criză și să ne gândim la întregul nostru model de dezvoltare. Dumneavoastră asta spuneați în concluzia dumneavoastră, iar eu sunt uh, complet de acord cu această idee. Cred că avem nevoie de o abordare mai incisivă aici. E adevărat că Europa și țările în curs de dezvoltare trebuie abordate în mod diferit. Dacă ne gândim la Europa, a existat un raport uh, în legătură cu chestiunile de natură socială și s-a uh, subliniat faptul că uh, în Europa 17% din populație riscă să se află în sărăcie și majoritatea sunt femei. În afara Europei, în țările în curs de dezvoltare, știm că a existat o regresiune în ceea ce privește inegalitatea și a sporit uh, violența. Dumneavoastră v-ați referit la aceste aspecte când vorbeați despre criza economică și financiară. Și apoi mai există întreaga uh, problemă a accesului la servicii. Așadar, întrebarea mea este următoarea. Ar trebui să mizăm pe situația în care spunem că trebuie să avem nevoie de strategii mai bune pentru a reduce sărăcia în rândul femeilor și în același timp să ne gândim la implementarea unor măsuri, de exemplu microcreditarea, care ar putea să schimbe cu totul modul în care uh, să putem defini criza. Ar trebui să ne gândim oare la politici care să facă femeile să fie independente? Știm că în uh, familie în familiile în care există mame educate, vor exista și fiice educate. Așadar, atunci când femeile uh, primesc împrumuturi, acest lucru are un impact pozitiv asupra economiei. Oare ar trebui să insistăm pe exact aceste uh, acțiuni? Doamna președinte, mulțumesc tuturor celor care au uh, comentat uh, în legătură cu acest subiect interesant. Îmi cer uh, scuze că trebuie să o rog pe vorbitoarea noastră să fie succintă în răspunsurile pe care le va da la aceste uh, întrebări. Doamna Buran, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, mult. Toate întrebările au fost foarte uh, interesante. Ar dura uh, mult să răspund la toate. Nu voi face asta, ci voi face următorul lucru. Am uh, făcut o listă cu toate aceste întrebări și voi încerca să vă ofer uh, la un moment dat niște răspunsuri în uh, scris. Dați-mi acum voi să subliniez anumite elemente. În ceea ce privește violența împotriva femeilor uh, sau impactul asupra minorității femeilor, ei bine, vreau să vă spun că există un, o lipsă de date. Noi vrem să știm um, Uh, ce se întâmplă în uh, lume, să cunoaștem mai uh, multe și colectăm asemenea date. Ați ridicat foarte multe probleme și mare parte din ele se leagă de anumite soluții care ar putea fi găsite chiar aici în Europa. Unifem se axează mai mult pe țările în curs de dezvoltare. În ceea ce privește implicarea femeilor în știință, am uh, văzut că există foarte multe exemple bune în Europa care ar trebui uh, puse împreună. Mi-au fost adresate multe întrebări și rese clar faptul că există foarte multe cunoștințe chiar și aici în sală și vreau să vă spun că noi uh, lucrăm în Comisia FEM, însă cred că există și alte comisii unde FEM ar trebui să se implice, de exemplu Comisia DEVE sau Comisia ENVI. Trebuie să vedem cum putem interacționa cu alte comisii pentru a influența discuțiile care au loc uh, acolo. Nu trebuie să purtăm discuții doar în sânul acestei comisii. În ceea ce uh, privește uh, întrebarea aceasta de doamna Savorska, E bine, vreau să vă spun că ONU are parteneriate reușite cu Uniunea Europeană și cred că acestea pot fi consolidate, incluzând aspecte care țin de egalitatea de gen. Activitatea noastră este evaluată, iar rezultatul acestei evaluări este următorul. Dacă um, lucrăm împreună, uneori putem face mai multe decât lucrând separat în legătură cu anumite chestiuni. Chiar și din punctul meu de vedere pot să vă dau un exemplu. Uh, foarte multe fonduri au fost alocate um, crizei alimentare și uh, fondurile vin prin intermediul ONU în mare măsură. Și acum vreau să vă spun uh, cum a fost introdusă uh, latura de gen în aceste activități. Trebuie să vedem unde există oportunități uh, pentru a ne implica și noi, pentru a susține schimbările de politică, pentru a vedea care sunt exact politicile strategice de care avem nevoie. Eu voi analiza cu atenție toate întrebările dumneavoastră și voi vedea dacă nu cumva pot să vă dau niște răspunsuri uh, mai exacte pe care uh, doamna președinte să vi le distribuie. Mulțumesc foarte mult! Foarte uh, pe scurt acum, doamna Gumar. Cred că această discuție a fost una încunată de succes, ne-a încurajat să punem întrebări. Poate ați uh, putea veni la noi o dată pe an sau uh, de două ori pe an, pentru că așa am putea transmite mesajul, mesajul că Comisia noastră dorește să coopereze mai mult cu dumneavoastră. Uh, mulțumim mult, doamnă Gumai. Și încă o dată mulțumim doamnei Lubrani. Într-adevăr, a fost un subiect extrem de interesant. Am avut foarte multe întrebări și vom mai referi la acest subiect. Încă o dată mulțumim că ați venit în sânul acestei comisii. try to take all the questions. Nästa punkt på dagordningen handlar om... Eh, Trecem. Trecem la următorul punct de pe uh, ordinea de zi și anume întrebările uh, orale legate de uh, egalitatea de gen, echilibrarea drepturilor și responsabilităților profesionale cu uh, cele familiale. Uh, Există o uh, întrebare orală adresată Comisiei și una consiliu în legătură cu acest uh, punct și există și o propunere de rezoluție. Ne presează timpul în această dimineață, așadar uh, chiar sper că vom putea adopta aceste uh, două întrebări orale. În ceea ce privește rezoluția și discuția în legătură cu aceasta, E bine, vom reveni la acest subiect pe 5 octombrie. Deci pe 5 octombrie rezoluția va fi uh, disponibilă în toate limbile, iar apoi uh, până pe 8 octombrie trebuie să trimiteți amendamente. Cam atât, deci, în legătură cu cele două uh, întrebări orale astăzi. Aș dori să vă spun acum că diversele grupuri politice s-au implicat uh, deja în uh, activitatea necesară elaborării acestor uh, întrebări orale și s-au achitat de această atribuție foarte bine. Cred că doamna Morin dorește să facă câteva comentarii. Vă dau imediat cuvântul, pentru că dânsa s-a axat pe aceste întrebări orale. Aveți cuvântul dacă aveți comentarii. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că pentru a câștiga puțin uh, timp, întrebarea uh, orală uh, adresată Comisiei și Consiliului reprezintă o manieră pentru ca noi să putem lămuri anumite aspecte care vizează concilierea vieții profesionale cu cea de familie. Vorbim și despre egalitate de gen în acest context, mai ales în ceea ce privește momentul acesta al crizei. Toate sunt chestiuni care au fost prezentate aici și ele trebuie să permită um, un acord între toate grupurile politice asupra acestei um, uh, chestiuni. Mulțumim uh, mult, doamnă Maureen. Eu împărtășesc uh, acest uh, punct de vedere. E chiar foarte important uh, să activăm împreună în legătură cu aceste întrebări. Am putea chiar să combinăm uh, activitățile, să ne referim la um, echilibrarea vieții profesionale în raport cu cea de familie. Sunt așadar încântată că am reușit să ne axăm pe aceste două întrebări orale. Încă mai puteți lua cuvântul dacă doriți să o faceți. Dacă nu mai există alte solicitări de intervenție, atunci aș dori să întreb pe colegi dacă putem acum adopta aceste uh, întrebări uh, orale. Mi se pare că putem face acest lucru, așadar doresc să vă mulțumesc uh, pentru această activitate minunată vis-a-vis -vis de cele două întrebări. Då går vi vidare till eh, nästa punkt som är... Trecem acum la următorul punct eh, de pe ordinea de zi. Din nou, un subiect interesant și important pentru comisia noastră. E vorba despre programul de la Stockholm, adică un spațiu a libertății, securității și justiției. Vom uh, beneficia de două prezentări uh, introductive. Una se leagă de chestiuni de natură juridică. Președinția suedeză ne va face această prezentare, iar apoi uh, va mai exista o prezentare. Din partea uh, președinției suedeze va fi vorba de uh, Magnus Greiner, secretar de stat, iar apoi în ceea ce privește politica de migrație și azil, doamna Mina Lundgren, secretar de stat în Suedia, ne va prezenta programul uh, de la Stockholm. Programul de la Stockholm este extrem de relevant pentru activitatea acestei uh, comisii și mai ales atunci când e vorba despre discriminare, uh, justiție și securitate pentru cetățeni. Așadar, vreau să urez bun venit secretarilor de stat din Suedia. Då vill jag hälsa statssekreterare Minna Ljung. Aș dori să uh, urez bun venit uh, doamnei Mina Iungri, secretar de stat, care va fi primul nostru vorbitor. Ne vom axa pe uh, politici privind migrația și azilul. Vă urăm bun venit uh, la întâlnirea comisiei noastre. Această chestiune este importantă pentru comisia noastră, prin urmare vă dau imediat cuvântul. Fru leda, Domnul președinte, estimați membri uh, ai acestei comisii, în primul rând doresc să vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați adresat-o de a prezenta programul de la Stockholm al președinției uh, suedeze. Este vorba de un program nou de 5 ani care va urma programului uh, în derulare la ora actuală. Aceasta este una dintre sarcinile cele mai importante ale președinției suedeze, așadar uh, vă voi spune câteva chestiuni legate de politică, după care domnul secretar Magnus Greiner, colegul meu, vă va da mai multe detalii în legătură cu uh, acele chestiuni care interesează în mod deosebit Comisia dumneavoastră. Noul program strategic pentru uh, chestiuni legate de securitate și justiție va fi uh, unul dintre elementele cele mai importante ale președinției suedeze și dorim să contribuim la o Europa mai uh, sigură pentru toți cetățenii. Președinția dorește ca programul de la Stockholm să fie ambițios, să fie un program pe termen lung și să fie unul echilibrat. Prin ambițios înțelegem reflectarea importanței cooperare, cooperării europene în acest domeniu. Dorim să avem uh, cadre juridice foarte clare pe termen lung dorim să creăm baza unei cooperări uh, eficiente și consolidate și pe următorii cinci ani pe care se va dura acest, derula acest program. Trebuie ca programul să fie echilibrat. Trebuie să avem măsuri represive pe de o parte, care să fie contrabalansate cu măsuri menite să protejeze integritatea și drepturile cetățenilor pe de altă parte. Cooperarea viitoare trebuie să fie considerată ca fiind relevantă pentru cetățenii europeni și trebuie să fie bazată pe măsuri specifice și concrete care să aducă valoare adăugată vieții de zi cu zi a cetățenilor. Aceste lucruri au fost subliniate de statele membre în uh, reuniunile pe care le-am avut. Cetățenii sunt foarte interesanți, interesați de programul de la Stockholm. În Suedia s-a discutat foarte mult despre acest uh, program atât în uh, cadrul grupurilor politice, cât și uh, în presă, pe bloguri și la organizațiile voluntare de voluntari. Aceste discuții au fost foarte utile. Am sensibilizat populația în legătură cu aceste perspective și am reușit să avem dezbateri foarte fructuoase. Așadar, stimați deputați, ne așteaptă o toamnă foarte interesantă. Colegul meu, Magnus uh, Gröner, și cu mine am avut multe ședințe bilaterale cu multe state membre din Uniunea Europeană care au venit la Stockholm pentru a discuta programul de la Stockholm împreună cu noi. Aceste ședințe au fost extrem de utile și valoroase pentru noi și uh, mulțumită lor am înțeles pozițiile statelor membre în legătură cu acest program ca urmare a discuțiilor uh, în aceste ședințe bilaterale, am tras concluzia că în mare parte există consens în privința conținutului programului și a modului în care va trebui să acționăm pe viitor. Că țara care deși ține președinția, noi trebuie să ținem cont de opiniile care au fost exprimate și trebuie să ne asigurăm că ele sunt incluse în proiectul de program pe care îl vom prezenta în toamnă. La sfârșitul lunii octombrie, președinția suedeză intenționează să prezinte prima, primul proiect al textului, după care dorim să avem negocieri uh, intense până la adoptarea programului în luna decembrie. În această procedură este important ca Parlamentul European să fie implicat ca actor principal. Președinția suedeză s-a întâlnit de mai multe ori cu reprezentanții comisiilor uh, din cadrul Parlamentului European și am avut întotdeauna o cooperare foarte bună pe care dorim să o continuăm. Avem uh, mai multe evenimente similare plănuite în această iarnă. Așteptăm uh, cu interes rezoluția dumneavoastră din luna noiembrie. pe baza discuțiilor de azi cu Parlamentul European și uh, ca urmare a ședințelor informale de la Stockholm și a reuniunilor pe care le-am avut cu statele membre, președinția suedeză va încerca să pregătească un program ambițios și concret, cu priorități clare, în beneficiul cetățenilor. În viitor, președinția suedeză dorește să aibă un proces deschis și transparent în care toate statele membre, instituțiile și actorii uh, principali să fie implicați așa cum se cuvine. Considerăm că adoptarea programului de la Stockholm uh, va fi un element uh, extraordinar de important. Sperăm să avem uh, multe dialoguri constructive cu Parlamentul European în această toamnă, pentru că aceste dezbateri sunt absolut esențiale în vederea obținerii unui rezultat bun. Sperăm să avem atât uh, susținerea Consiliului cât și a Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Îi voi da acum cuvântul domnului Magnus Groener secretar de stat din Suedia. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri ai comisiei. Obiectivul general al președinției suedeze este de a contribui la ambițiile Uniunii Europene de a crește securitatea și protecția cetățenilor europeni. Concentrarea pe drepturile fundamentale ale cetățenilor a Comisiei, pe care a arătat-o clar în comunicarea sa, este una pe care o împărtășim cu totul aceste drepturi fundamentale, includ respectarea principiului nediscriminării, ceea ce înseamnă că discriminarea pe orice baze gen, uh, orientare sexuală sau uh, handicap sunt incluse. Alte chestiuni, uh, o altă chestiune importantă este stabilirea necesității măsurilor de susținere suplimentară pentru grupurile vulnerabile, susținerea și protecția victimelor infracțiunilor. Sunt de asemenea foarte importante în viața persoanelor care sunt victime. Aceste evenimente sunt traumatice. Avem acum uh, libertate de mișcare în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că oamenii călătoresc mai mult, așadar cetățenii sunt expuși uh, atacurilor într-un alt stat membru decât cel în care își au uh, reședința. Uh, este important ca cetățenii să poată avea acces la informațiile relevante într-o limbă pe care o înțeleg și să poată beneficia de protecție în cazul în care sunt victimele unei infracțiuni într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Aceasta a fost o prioritate și în trecut și sperăm că ne veți susține și veți uh, lucra în mod constructiv împreună cu noi în eforturile noastre de a crește drepturile, spori drepturile victimelor uh, infracțiunilor în întreaga Europa. Combaterea uh, traficului cu ființă umane este uh, de asemenea o altă chestiune importantă. Traficul cu uh, ființe vulnerabile, precum femeile și copiii, în scopuri sexuale sau în alte scopuri, reprezintă o infracțiune uh, care trebuie să fie combătută cu tărie. Cooperarea internațională este absolut esențială în vederea obținerii unui succes în acest domeniu în această toamnă se va negocia la Consiliu o decizie cadru în legătură cu acest program. Sperăm să putem uh, să ne punem de acord în legătură cu aceasta până la sfârșitul anului. Decizia cadru va reprezenta o uh, unaltă importantă uh, în cooperarea din cadrul Uniunii Europene în privința combaterii traficului cu ființe umane. Nu este suficient, însă, cooperarea în cadrul Uniunii Europene trebuie să cooperăm și cu statele te terțe, statul de origine, stat statele de tranzit trebuie și ele să coopereze cu noi și trebuie să cooperăm cu state terțe. Președinția suedeză a ales uh, să enumere uh, problema traficului de ființe umane printre prioritățile sale în discuțiile cu statele terțe. Vom avea o conferință ministerială foarte importantă pe 19 și 20 uh, octombrie aici la Bruxelles și Parlamentul European va fi, de singur invitat la această conferință. Așteptăm cu uh, nerăbdare contribuția dumneavoastră și participarea noastră la această conferință. Suntem convinși că vom avea experiențe uh, foarte interesante și vom asculta idei foarte bune la această conferință, înainte de a avea un document uh, de ceva, stabili câteva măsuri pentru combaterea traficului cu ființe umane. De asemenea, vom avea și inițiative bilaterale pentru a consolida uh, lupta împotriva traficului de ființe umane. Această chestiune este mai relevantă în 2009 decât oricând. Ședințele bilaterale care au avut loc în luna septembrie au arătat că toate statele membre au subliniat importanța acestui uh, aspect și că este foarte important să combatem uh, acest fenomen care trebuie să fie prioritar în programul de la Stockholm. Președinția suedeză va face tot ce stă în putere pentru a ne asigura că programul de la Stockholm întrunește uh, necesitățile, nevoile și dorințele cetățenilor. Sperăm să putem purta discuții constructive cu Parlamentul European pe această temă și, desigur, vă stau la dispoziție în cazul în care doriți să-mi adresați întrebări sau să comentați. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt uh, absolut convinsă că um, vor, vă veți primi întrebări și comentarii din partea colegilor mei. În primul rând, doresc să îi dau cuvântul doamnei raportor din partea comisiei noastre, doamna Jimenez Beseril. Cooperăm uh, și cu alte comisii din cadrul Parlamentului European, precum uh, Comisia pentru uh, Drepturi Civile și Afaceri Juridice, Comisia AFCO, avem așadar o cooperare constructivă cu alte comisii, dar înainte de toate voi da cuvântul domnului raportor Jimenez Beseril. Bună dimineața! Bună ziua, domnule Graner și doamnă Ljunggren. Am o întrebare pe care doresc să o adresez domnului Graner. Ați vorbit despre cooperare europeană pentru protecția victimelor violenței. Mă întreb dacă știți cum putem face acest lucru. Dacă considerați că că puteți începe acest proces, probabil că îl putem continua în președinția spaniolă, dar dumneavoastră cu siguranță veți începe acest proces. Este important să avem practici funcționale pentru protecția victimelor care să fie valabile întreaga Uniune Europeană. Dacă o, o femeie este protejată în Spania, dacă ea călătorește într-un alt stat membru, această protecție este extinsă? Putem armoniza aceste, această protecție acordată victimelor violenței? Președintele, mulțumesc foarte mult. Cred că putem asculta fiecare întrebare și răspunsul la această întrebare imediat pentru ca totul să fie foarte clar. Domnul Graner. Din păcate, nu cred că acest, acest aspect legat de victimele violenței va fi finalizat uh, în programul de la Stockholm. Toți politicienii europeni uh, vor trebui să lucreze la acest lucru pentru mult timp. Noi vom face tot ce putem, desigur, prin programul de la Stockholm. Însă nu vom putea face totul. Vestea bună este că avem consens în privința importanței abordării uh, problemei victimelor violenței. Dacă privim dincolo de programul de la Stockholm, vedem că va exista deja o propunere pentru revizuirea instrumentului care există la ora actuală. Trebuie să vedem cum uh, va fi legată această revizuire de programul de la Stockholm. Nu știu exact detalii în legătură cu acest subiect, însă trebuie să analizăm problema atât pe termen lung cât și pe termen scurt. Ah, am Mulțumesc foarte mult. Sunt mai multe persoane care ar dori să ia cuvântul, care au comentarii și întrebări, deci este un program interesant pentru membrii acestei comisii. Prima pe listă este doamna Papadopoulos. Mulțumesc, doamna președinte. Am urmărit foarte atent ceea ce a spus. Întrebarea mea se adresează domnului uh, Magnus Graner. Programul uh, este foarte ambițios. Există puține diferențe între sexe și, după părerea mea, Există atitudinea. Femeile sunt victime pentru că vorbim despre necesitatea de a proteja femeile de, femeia, de violența în familie, uh, trafic de persoane și violență. Întrebarea mea este de ce nu introduceți niște măsuri care să dea uh, mai multă putere femeilor pentru că femeile sunt astăzi implicate în toate sectoarele de viață și aș fi mult mai încurajată să văd că în acest program pentru următorii 5 ani dăm mijloacele femeilor să fie mai active în viața politică. Știm că reprezentarea lor în diferite organe decizionale Uh, este destul de scăzută. În loc de a avea un rol pasiv în cazul femeilor, vă uh, invit să includeți mai multe măsuri uh, care să încurajeze femeile să își valorifice aptitudinile și să joace un rol mai activ în construirea unui viitor mai bun pentru popoare. Mulțumesc, Magnus. Ai din nou cuvântul. Cred că vrei să răspunzi la această întrebare, te rog. Sunt întru totul de acord. Femeile, în general, nu sunt uh, victime ca atare. Ceea ce trebuie noi să facem este să ne asigurăm uh, că uh, le dăm puteri sporite. Cred că asta este termenul. Acestea fiind spuse, trebuie să ne gândim și ce reprezintă de fapt acest program. Programul are vedere, vizează justiția și chestiuni interne și nu societatea în ansamblul său. E vorba de uh, care este rolul uh, autorităților uh, de păstrare a ordinii și ceea ce observăm, de fapt, este că femeile sunt suprareprezentate în grupul victimelor. Ele uh, sunt victimele uh, fenomenului infracțional și trebuie să recunoaștem acest lucru și să adoptăm politici pe măsură. Însă, cu siguranță, nu spunem că victimele sunt uh, Uh, victime per se în societate. Uh, nimeni nu spune asta și noi în Suedia nu spunem deloc. Mulțumesc, doamna Thompson. Urmează. Cred că ați redactat un raport foarte interesant. Cred că este vorba, într-adevăr, de un program care evidențiază drepturile femeilor și lupta împotriva ă, discriminării și traficului de ființe umane. Cum știți, Danemarca are o rezervă în privința tuturor acestor probleme și aș dori să știu dacă va exista o nouă inițiativă nu în materie de azil, ci în materie de imigrație dacă politica comună de imigrație, care este foarte limitată astăzi, dacă ea va fi uh, extinsă. Mă gândesc la discuțiile pe care le purtați cu statele membre Mina uh, ne-a spus că ați fost în uh, statele membre și vreau să vă întreb care este stadiul discuțiilor uh, în ceea ce privește imigrația. Ne putem aștepta la noi inițiative în acest domeniu? Mulțumesc, doamna Thompson. Eh, Mina Lundgren, eh, poate eh, puteți să răspundeți la aceste întrebări legate de imigrație și politicile de azil. Vă rog. Mulțumesc pentru această întrebare. Munca la o mm, politică comună privind imigrația este în desfășurare și obiectivul nostru este să avem un sistem comun uh, privind uh, migrația până în anul 2012. Există deja o serie de texte legislative care au fost elaborate și sperăm că se va adopta și un text legislativ în uh, ceea ce privește uh, Agenția Comună de Susținere. În uh, ceea ce privește problemele de azil, programul de la Stockholm va susține această politică. Am avut discuții bilaterale, cum am spus, în luna septembrie cu statele membre. Este prea devreme să spunem care va fi conținutul programului de la Stockholm, dar uh, impresia generală pe care eu și colegii mei o avem este că există un consens larg pe uh, tema principală și anume acțiunea comună. Dacă avem frontiere externe comune, atunci trebuie să avem uh, reguli comune pentru cei dintre noi care ne aflăm în uh, Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamnă Thompson. Da, aș vrea să vorbiți de politica de uh, imigrație și nu de politica de azil. politica comună în, în materie de imigrație. Ei bine, în acest domeniu atunci când este vorba de directive, cum este directiva privind uh, cartea albastră, The Blue Card, Ce se poate observa? Procesul uh, în elaborarea directivei uh, a mai pierdut din uh, intensitate, din ritm și statele membre trebuie să mai facă mult în acest domeniu activitatea la această directivă a fost puțin amânată. Activitățile s-au încetinit în această privință. În Suedia, de pildă, avem uh, legislație în uh, domeniul muncii care a intrat în vigoare în decembrie 2008 și am dorit ca să fie un exemplu uh, la nivel european. Însă, desigur, există și alte state membre care au poate un punct de vedere diferit și de aceea trebuie să ajungem în final la un compromis convenit de toată lumea. Așa cum am spus, activitatea este în plină desfășurare. Directiva, directiva aflată uh, în discuție uh, nu a înregistrat uh, prea multe Uh, progrese și cred că orice uh, întrebări în legătură cu calendarul privind acest proiect de, dis de discuție trebuie adresat Comisiei. Și eu doresc să adresez o întrebare, spune președinta. Am, aș vrea să vorbim acum despre migrația forței de muncă. A existat sistemul uh, cărții albastre care a fost adoptat. Dar atunci când este vorba uh, despre uh, imigrație. A spus că uh, ritmul s-a încetinit. oare asta are legătură cu situația economică? Ați spus că există o amânare și aș vrea să știu, aveți niște motive pentru care acest ritm a pierdut din intensitate? Programul de la Stockholm uh, va presupune un volum mare de muncă, uh, organisme publice și ONG-uri vor lucra în egală măsură. Cu cine intenționați să conlucrați? Ce ONG-uri veți selecta pentru a lucra Uh, la programul de la Stockholm. Cealaltă întrebare se referă la consecințele acestui program și, în mod deosebit, integritatea personală, libera uh, circulație și libertățile civile. Care va fi impactul în acest domeniu? și cum lucrați cu alte organizații pentru a fi în măsură să garantați integritatea personală și libertățile civile uh, în temeiul programului de la Stockholm. Acestea sunt întrebările pe care am dorit să vi le adresez și vă dau cuvântul. Poate că pot să încep cu întrebarea legată de migrație. Încă o dată, motivul pentru care discuțiile în ceea ce vește migrația uh, legală și a forței de muncă uh, s-au uh, împotmolit uh, uh, oarecum, uh, e bine, nu pot să existe decât uh, niște idei, niște speculații. Unul dintre motive, după părerea mea, este situația dificilă economică în uh, Uh, Europa și în restul lumii. Este ca și cum uh, ai uh, încerca să folosești un extintor pentru a stinge focul acum. În ceea ce privește organizațiile pe care le avem în vedere pentru a colabora, am identificat deja câțiva potențial actori care ar putea să joace un rol în această privință. Probabil că numărul lor va crește. Poate că aș putea să adaug și eu ceva la cele spuse deja. În perioada premergătoare lorii deciziilor am discutat timp de doi ani programul de la Stockholm și o parte a discuțiilor a reprezentat această componentă de consultări publice. Am avut sute, nu știu dacă 700, 900 de răspunsuri la Uh, întrebările adresate și asta venind din partea ONG-urilor, uh, agențiilor, uh, chiar și agenții ale Uniunii ale Națiunilor Unite. Deci am avut consultări largi. Un exemplu de transparență și deschidere în Suedia. am avut uh, o o discuție înainte de a veni la Parlament uh, cu directorul Direcției Generale uh, pentru uh, drepturi fundamentale al acestei agenții pentru drepturi fundamentale și acesta a evidențiat importanța programului de la Stockholm. Acum, în ceea ce privește conținutul politicii, cred că este cât se poate de clar. se înțelege aproape de la sine după toate discuțiile pe care le-am avut cu statele membre în uh, septembrie. Uh, drepturile cetățenești, libertățile civile trebuie apărate. Ele sunt uh, centrul discuțiilor noastre cu statele membre și trebuie să adoptăm o poziție cât se poate de clară în programul de la Stockholm. Protecția cetățenilor poate fi văzută sub mai multe unghiuri. Uh, acest lucru s-a văzut și în programul de la Haga. Cetățenii trebuie apărați împotriva atacurilor teroriste, criminalității organizate. Însă un alt aspect este acela că trebuie să apărăm integritatea personală a cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Aș dori să mulțumesc uh, colegilor pentru întrebările interesante și să vă mulțumesc uh, vouă pentru aceste prezentări interesante și pentru răspunsurile concrete pe care le-ați dat la întrebările ridicate. Și mă bucur să văd că ne-am respectat uh, programul. Sunteți uh, persoane ocupate, știu că trebuie să plecați la ora 11.30 de minute. Vă mulțumim că ați venit în cadrul comisiei noastre și vom continua activitatea uh, și colaborarea cu dumneavoastră în legătură cu aceste subiecte. föreslår jag att vi fortsätter med dagordningen och då ska vi... Haideți să continuăm cu ordinea de zi. Uh, vom discuta raportul domnului Jimenez Veteria, care este uh, responsabilă pentru acest subiect, prin urmare îi dau cuvântul chiar acum. Bună dimineața! Pentru cei care nu mă cunosc, dați-mi voi să mă uh, prezint. Mă numesc Teresa Jimenez Betarit. Cei care nu-mi cunoașteți țara, Spania, poate nu uh, sunt familiarizați cu mine, însă sunt uh, asociată cu apărarea libertăților, a dignității și a justiției. În uh, ultimii ani, uh, sarcina mea a fost uh, să activez pentru a apăra da. uh, victime, uh, mai ales victime ale uh, terorismului. Și nu doar victimele terorismului, ci până la urmă sarcina mea era să apăr toate victimele tuturor tipurilor de uh, episoade neplăcute indiferent cine sunt aceste victime și uh, indiferent care uh, era cauza pentru care ajunseseră victime. Sunt mândră să mă pot adresa acestei comisii în această dimineață pentru a vorbi despre această uh, rezoluție um, uh, legată de programul de la Stockholm. E vorba despre un uh, program care are de-a face cu libertatea, securitatea și justiția. Iar această rezoluție presupune că eu încerc să stabilesc niște puncte care ar putea să ducă mai departe ideile care cred eu că nu se regăsesc în programul de la Stockholm. Adică poziția femeilor care sunt victime. Nimănui nu-i place să fie victimă și nici femeile n-ar trebui să fie victime. Nu putem nega faptul că femeile se află într-o poziție dezavantajată aici în raport uh, cu uh, agresiunea sau cu vulnerabilitatea la agresiune, chiar și în raport cu terorismul. Deci situația femeilor este mult înrăutățită în raport cu cea a bărbaților. Raportul uh, meu cere ca aceste elemente să se reflecte în programul de la Stockholm în ultimele puncte ale rezoluției puteți vedea că solicităm Consiliului să ia în considerare într-o mai mare măsură poziția victimelor violenței. Iar eu cred că ar fi adecvat ca președințiile spaniolă și suedeză să avanseze acest program uh, sau un altul pentru protecția victimelor în Europa. Și aceasta în toate statele Uniunii. Cred că acest aspect este unul important în același timp, este unul dificil și unul pentru care merită să luptăm. În al doilea rând, în ceea ce privește contextul general, în această moțiune mă refer la statutul de victime indirecte. Victime uh, directe sau indirecte ale terorismului, care uh, adesea sunt uh, femei, mame, iar faptul că ele sunt uh, victime are implicații și pentru alte persoane. Vreau să spun așadar că trebuie să luptăm nu doar pentru drepturile victimelor, ci și pentru dreptul familiilor în acest context și mai ales pentru uh, drepturile femeilor. Dacă analizăm uh, activitatea asociațiilor care protejează victimele terorismului din Paris, sau din Israel, din Londra, din Zimbabwe, 50% dintre persoanele uh, implicate și 50% din persoanele afectate sunt femei. Femei uh, cu istorii diferite, care însă au uh, o luptă comună ca femei. Cred așadar că e important ca aici să recunoaștem curajul și puterea de uh, îndurare a acestor femei care sunt victime indirecte ale terorismului. În cel de-al treilea rând, în această moțiune, subliniez importanța programului DAFNE uh, sub auspiciile programului de la Stockholm pentru că poate oferi sprijin femeilor care sunt victime ale violenței. Cred că acest subiect uh, va fi unul important pentru președinția spaniolă. Mai, aici, mai aici un aspect în această rezoluție care vizează victimele tinere. Știi că în țara mea și în alte țare uh, a crescut numărul uh, crimelor comise împotriva fetelor de 16-17 ani. De asemenea, în cazul femeilor tinere a sporit numărul violurilor și al atacurilor. Iar aici uh, eu solicit ca aceste femei să fie protejate. În ceea ce privește violența domestică, este un raport uh, al uh, Camerei Comunelor din Parlamentul Britanic care spune că principala cauză de mortalitate pentru femei de 19 și 20 de ani este violența domestică. Acest tip de violență este unul care afectează femeile între 19 și 24 de ani, uh, precum uh, și uh, accidentele rutiere care afectează aceste femei. Eu mi-am desfășurat activitatea în Spania și Italia și după cum știu și colegii din Italia, eu pot să vă spun că sunt tinere femei imigrante în Italia care sunt până la urmă europene, care, să spunem, lucrează sau uh, fac școală în uh, Italia, iar apoi uh, acasă se confruntă cu violențe din partea tatălui sau sunt tinere care au fost chiar ucise de tasilor în Italia sau de iubiților. Având în vedere această situație, programul de la Stockholm ar trebui să ia în considerare nevoia de a proteja tinerele femei europene sau tinerele care se află în Europa, indiferent dacă provin din Maroc, să spunem. Ele trăiesc alături de noi și nu putem uh, nega nevoia de a le proteja. Și în cele din urmă doresc să vă spun că uh, trebuie să luăm în considerare uh, punctul de domnului Graner și anume trebuie să existe uh, protecție uh, juridică acest aspect nu trebuie lăsat din vedere când vine vorba de programul de la Stockholm. Vorbim despre protecție fizică, protecție sociologică uh, so mm, și de altă natură, uh, însă uh, trebuie să luăm în considerare și aspectul juridic. Trebuie să ajutăm femeile care au fost victime ale uh, unor abuzuri să reintre cu încredere în societate. Cam aceasta este moțiunea mea pentru o rezoluție și aș dori să văd care sunt opiniile dumneavoastră în legătură cu uh, aceasta pentru a putea să o îmbunătățim dacă este cazul. Mulțumim uh, foarte mult! Cred că avem uh, o doamnă raportor care uh, are foarte multe cunoștințe în legătură cu subiectul, ceea ce este un lucru pozitiv. Am uh, și eu câteva întrebări. Am citit uh, propunerea, am ascultat cu atenție ceea ce ne-ați uh, spus și recunosc că toate aceste chestiuni sunt uh, foarte importante. Cred că majoritatea problemelor uh, de importanță covârșitoare au fost deja incluse în acest uh, raport. Prin urmare, putem să susținem majoritatea celor răspuse de dumneavoastră. Însă am o întrebare în legătură cu punctul 5. Se vorbește aici de traficul de persoane și despre problemele enorme pe care această infracțiune le cauzează. Însă, poate lipsește faptul că nu vorbim mai mult despre traficul de persoane pentru scopuri sexuale. Există foarte multe date care susțin uh, că Uh, aceasta este rațiunea majoră pentru care uh, există trafic de persoane, dar poate ar trebui să includem uh, detalii de genul acesta aici. Însă, dincolo de acest comentariu, mulțumesc foarte mult pentru activitatea depusă. Doamna Costa dorește să ia cuvântul. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru că a redactat acest aviz. Îi mulțumim și pentru cunoștințele din domeniu. Am câteva comentarii de făcut. Primul este următorul. Eu mă întreb uh, dacă, analizând uh, programul de la uh, Stockholm, întregimea sa, program care acoperă foarte multe subiecte, ca o sugestie, mă întreb dacă n-ar putea avea niște comentarii introductive acestea ar putea uh, să indice exact uh, importanța femeilor uh, pe parcursul acestei strategii. Evident, strategia se leagă de violența împotriva femeilor și de traficul de persoane ca elemente cheie, însă poate avem nevoie de o abordare mai vastă. Și acum mă leg de ceea ce spunea doamna Papadopoulos mai devreme. Nu negăm existența victimelor, însă programul de la Stockholm ar trebui să sublinieze mai ales uh, problema uh, sporirii vizibilității femeilor uh, care se, sunt angajate în anumite eforturi în cadrul ONG-urilor în care activează. Să ne gândim, de exemplu, la poliție. Poliția e prima care are de-a face cu victimele. Poate în cadrul programului de la Stockholm ar trebui să ne concentrăm și pe uh, aceste aspecte. Cât privește avizul, dați-mi voie să vă spun că sunt de acord cu foarte multe uh, puncte tratate aici. Uh, în ceea ce privește uh, traficul de persoane pentru scopuri sexuale și pentru uh, scopuri care vizează exploatarea în muncă, uh, eu cred că ar trebui să ne referim mai degrabă la minori, pentru că trebuie să subliniem mai ales această componentă. Sunt de acord și cu noțiunea de victimă indirectă. Aici avem o colegă, doamna Bosolino, în cadrul Parlamentului, care este o victimă indirectă, este Uh, sora unei judecătoare care a fost uh, asasinată. Ea uh, face foarte multe lucruri aici, chiar și în Italia, și activează mult în acest domeniu și cred că ar trebui să subliniem aceste aspecte. Aș dori să mai fac câteva comentarii acum. În primul rând, când vorbiți despre susținerea uh, oferită de către uh, guvern, e bine, poate ați putea vorbi și despre anumite compensații pentru că adesea uh, vedem că nu există compensații pentru victime care se uh, confruntă cu situații economice și financiare dificile. Așadar, uh, poate am putea să vorbim și de compensații pe lângă sprijinul moral și psihologic acordat. Acum, vis-a-vis -vis de minori în relație cu programul DAFNE, acest program explicit se referă și la minori, nu doar la femeile tinere. Iar în al treilea rând, din câte știu eu, dar dumneavoastră poate sunteți mai la curent decât mine, accidentele domestice reprezintă principala cauză uh, de mortalitate pentru uh, femei. Și uh, violența domestică se înscrie aici. Eu nu cred că este cauza primară, mai degrabă trebuie să ne referim la, referim la accidente domestice, deci ar trebui să subliniem aceste aspecte uh, pentru ca acest comentariu să fie unul uh, uh, corect. Și eu trebuie să mă asigur, tot pentru ca acest comentariu meu să fie adecvat, că statisticile pe care le-am consultat sunt corecte. În legătură cu rolul ONG-urilor, Aș, doresc să, aș dori să văd că se fac eforturi pentru a se susține eforturile guvernelor și aș vrea să se recunoască eforturile ONG-urilor în aceste domenii al prevenirii. Este important să fie subliniată relația ONG-urilor cu autoritățile locale care au programe de reinserție și de protecție pentru piața muncii. Cred că acestea sunt uh, foarte importante, așadar cred că ONG-urile trebuie să fie menționate în mod pozitiv și specific. Mulțumesc foarte mult, doamnă Costa, spune doamna președinte. Mă adresez acum uh, membrilor comisiei care au ocazia de a face comentarii în legătură cu uh, intervențiile pe care le-am ascultat. Poate că aveți și clarificări de făcut sau de solicitat. Domnul Anehino are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau doar să fac câteva clarificări în legătură cu aspectul uh, migrației legale, cu acea încetinire a activității legislative. Aceasta a fost întotdeauna o activitate legislativă care a întâmpinat uh, dificultăți din două tipuri de motive. În primul rând, pentru că acest domeniu este unul foarte sensibil, în special pentru anumite state membre, și, în al doilea rând, pentru că trebuie să amintim că mecanismul de bază juridic prevede unanimitatea în Consiliu pentru adoptarea acestor uh, legi. Și Parlamentul are doar uh, dreptul de a emite un aviz în 2001, Comisia prezentase deja o propunere privind accesul la piața muncii în Uniunea Europeană, care a fost retrasă, tocmai pentru că a existat un blocaj. A fost uh, relansat acest program cu uh, un plan de acțiune și o carte verde. Și acum uh, există și o propunere pentru Cartea Albastră, care a fost adoptată și acum Consiliul are o în față o propunere privitoare la permisul unic care prevede drepturi uh, minime pentru imigranții care lucrează legal în Uniunea Europeană. La ora actuală, negocierile au ajuns la un impas, dat fiind că anumite state membre se opun având în vedere situația dificilă de pe piața muncii, care nu facilită, facilitează deloc lucrurile. Comisia mai pregătește încă două propuneri suplimentare referitoare la lucrătorii sezonieri și transferurile din interiorul uh, companiilor. Aceste propuneri vor fi uh, discutate în următoarele luni. În legătură cu programul de la Stockholm și imigrația legală, noi Credem că se pot face îmbunătățiri. În ceea ce privește uh, reîntregirea familiei, după Cartea Verde ar trebui să existe și o propunere de modificare. Desigur, intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, prin care se trece la procedura de codecizie, deci o participare mai dinamică a Parlamentului uh, în negocieri și în procesul legislativ poate să îmbunătățească situația. Alte observații specifice nu mai am, desigur, în programul de la Stockholm, care se ocupă atât de justiție cât și de afaceri interne, a trebuit să fim oarecum selectivi. Comisia nu poate decât să salute uh, orice propunere care poate să îmbunătățească și să consolideze aspectul protecției uh, legat de protecția femeilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste uh, observații uh, menite să aducă clarificări, spune doamna președinte. Mă întreb dacă doamna Jimenez dorește să ia cuvântul încă o dată pentru a încheia această discuție. Da, aș dori să îi mulțumesc uh, doamnei Costa, în mod deosebit, pentru comentariile sale și, uh, de asemenea, și dumneavoastră, doamnă președinte. Acum uh, voi analiza acest subiect, voi pregăti câteva amendamente sunt binevenite toate amendamentele menite să îmbunătățească acest text. Scopul nostru prin uh, acest text este să apărăm cu adevărat femeile prin uh, securitate, justiție și libertate. Acesta este scopul nostru al tuturor. Doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult. Uh, am avut o discuție foarte interesantă pe un subiect foarte important pare rău că avem programul atât de încărcat astăzi, dar pe 12 octombrie, pe 5 octombrie la ora 12 va fi termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Vom putea vota în comisie în legătură cu acest subiect pe 19 octombrie, când vom avea și o reuniune suplimentară la Strasburg. Vom avea apoi pe 23 și 24 noiembrie un vot în plenară. Cam acesta este calendarul. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Am ajuns la punctul 12. Avem uh, un nou oaspete pentru acest punct. Trebuie să așteptăm câteva momente până când uh, sosește oaspetele nostru. Då säger jag mycket varmt välkommen till eh, fru Danielle Richard som är chef eu urez bun venit domnule Daniel Richard, care este uh, șefa Departamentului uh, de Politici. Așteptăm uh, cu interes o bună cooperare cu, Parlamentul, cu Departamentul de Politici. Așadar, mă bucur foarte mult că doamna Richard a venit atât de, de vreme de la începutul acestui mandat pentru a prezenta activitatea Departamentului de Politici. Astfel punem bazele unei cooperări fructuoase cu comisia noastră. Și e bine că se întâmplă atât de devreme. Acesta fiind spus, îi voi da cuvântul domnului Daniel Richard. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamnă președinte, pentru aceste uh, cuvinte de primire. Nu obișnuim să venim la comisii, dar pentru că dumneavoastră v-ați dat acordul, am făcut acest lucru. Atunci când eram un serviciu foarte nou, am văzut că deputații nu știu întotdeauna la ce servesc noile servicii. Aceste servicii de politici sunt servicii de cercetare și ele oferă comisiilor parlamentare servicii complementare activității derulate uh, de doamna Maniano ca secretară a comisiei. Noi facem cercetare de două tipuri, fie cercetare internă, fie externă. Dumneavoastră, în calitate de comisie, dispuneți de un anumit buget pe care îl uh, puteți cheltui ca urmare a deciziilor uh, coordonatorilor. Banii publici nu pot fi uh, cheltuiți decât prin decizia coordonatorilor. Este vorba de achiziționarea de materie cenușie din afară și suntem supuși regulilor tradiționale ale pieței publice. Aceste mijloace de cercetare există și ar fi păcat să nu le folosiți. am vrut să vă punem la dispoziție un instrument, un clasor, care este un instrument foarte personalizat, în care am ținut cont de profilul lingvistic al deputaților și am încercat, în măsura în care am reușit să facem acest lucru, să facem acest lucru în limba maternă a fiecărui deputat în ceea ce privește documentele care nu au putut să fie traduse, am avut în vedere profilul lingvistic individual al fiecărui uh, deputat. De ce uh, un clasor? Poate că acest termen este uh, oarecum desuet și uh, Acum uh, sunt mai populare CD-urile sau broșurile foarte colorate. Ne-am făcut un clasor pentru că acestea pot rămâne permanent pe birourile dumneavoastră, nu trebuie să le aruncați. Le puteți păstra pe întreaga perioadă a mandatului. Noi propunem și actualizări ale acestor clasoare. Imediat ce obținem informații suplimentare, fie dacă se adoptează un nou act legislativ, Noi vom uh, transmite actualizări privind înlocuirea anumitor capitole sau secțiuni. Sperăm că aceste actualizări să funcționeze și că acesta să fie un instrument viu. Clasorul uh, are avantajul că puteți elimina secțiunile care nu vă interesează. Îmi cer uh, scuze pentru această întrerupere. Îmi cer scuze, scuze spune vorbitoarea, întotdeauna se întâmplă cele mai proaste momente să-mi sune telefonul. Așadar, dorim ca acesta să rămână un altă de lucru personalizată, puteți elimina secțiunile care nu vă interesează, puteți să introduceți uh, în clasor uh, documentele care vă interesează. Lucrăm în cooperare cu secretariatul, evident, și Imediat uh, toate întrebările adresate Sabinei Manianu îmi sunt trimise și mie. Precizez că acest instrument al nostru a fost completat uh, și cu instrumente mai moderne. Avem și un stick USB pe care îl puteți lua la Strasbourg dacă îmi doriți să luați clasorul cu dumneavoastră. Avem și actualizări pe site și clasorul cuprinde un CD-ROM cu fișele tehnice și uh, informații generale. Specialiștii cu care lucrăm sunt Claire Chanta, care a început uh, să lucreze recent cu Comisia pentru Femei, uh, pentru că am făcut o anumită oarecare reorganizare. Fosta noastră reprezentantă pentru Comisia Femeilor lucrează acum la uh, Comisia de Afaceri Interne și Justiție. Așteptăm cu interes opiniile dumneavoastră și feedback din partea dumneavoastră pentru că facem o activitate foarte, foarte nouă și nu știm uh, dacă eforturile noastre vor fi salutate de membrii sau dacă le veți considera uh, inutile. Așadar, orice fel de comentariu, fie pozitiv, fie negativ, uh, vă rog să ne-l transmiteți. Deocamdată doar departamentul nostru a luat această inițiativă. Este posibil ca ea să se generalizeze în cazul în care o găsiți utilă. Închei aici, uh, doamnă președinte. Sper că nu uh, uh, v-am luat atât de mult timp cât am făcut acum, în urmă cu două zile în discuția cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați dat și uh, informațiile generale. De asemenea, vă mulțumesc uh, pentru dosarul uh, cu documente pe care le-am primit. Avem diferite instrumente la dispoziție, site-ul pe internet și altele. Nu pot să uh, reacționez acum, să vă spun uh, decât că este important să ai un asemenea pachet de documente. Dacă uh, lucrez uh, pe calculator, este foarte util să poți să accesezi uh, un uh, file și să găsești acolo documentul pe care îl cauți. Aș vrea acum să vă întreb dacă aveți comentarii sau întrebări pe care doriți să le adresați în legătură cu acest material. Doamna Cornelisen dorește să intervină. În primul rând, vreau să mulțumesc Departamentului de Politici. Informațiile arată foarte bine așa cum sunt prezentate și vor fi de mare utilitate, mai ales pentru un nou membru al Parlamentului, așa cum sunt eu. Am început activitatea ca parlamentar în iunie și trebuie să învăț cât mai mult și Documentele prezentate sunt excelente. Aș dori să aflu mai mult în legătură uh, cu temele, cum se hotărăsc temele uh, în legătură cu care faceți uh, cercetări documentare, cum uh, hotărâți o temă pentru o notă de informare, după care stabiliți o astfel de temă, cum formulați, care sunt întrebările care trebuie adresate și metodologia ce trebuie urmată în uh, cercetarea dumneavoastră. Mă întreb uh, cum se hotărăsc acestea. Mulțumesc. O să dau cuvântul doamnei Richard pentru a răspunde la această întrebare. Desigur, cu multă plăcere, n-am vrut uh, să uh, dau prea multe detalii și să insist asupra acestui subiect, dar dacă mi-o cereți, o să vă spun. Uh, da, alegerea temei și a notelor de briefing este în mâna Comisiei Parlamentare, dar mă bazez pe susținerea membrilor pentru a face pentru a utiliza în mod rațional bugetele. În practic, este esențial să nu plătim uh, din nou un studiu care există deja pe piață, mm, se depinde unul privind uh, achizițiile publice, să zicem. Uh, un membru nu poate să hotărască singur asupra unei teme, în principiu cei care doresc uh, un studiu trebuie să se adreseze coordonatorului și uh, să uh, facă cererea prin intermediul coordonatorului. Dacă există prea multe cereri, comisia face o prioritizare Până acum nu ne-au limitat bugetele, ci uh, resursele umane. Eu sunt uh, astăzi uh, Uh, în calitate de șef, dar avem cinci comisii. Claire Genta este singura care gestionează toate aceste uh, studii legate de Comisia pentru Drepturile Femeilor. Cine este interesat uh, în realizarea unui studiu trebuie să ne contacteze direct sau prin Sabina. De acolo facem o cercetare pentru a vedea dacă tema a făcut deja obiectul unui studiu, dacă este utilă. De pildă, uneori, în uh, mandatul anterior, am avut un studiu asupra femeilor uh, din etnia romă. Dar când am făcut cercetarea, am văzut că uh, Uh, există foarte multe studii, însă ceea ce nu fusese uh, tratat suficient în aceste studii era situația economică a femeilor uh, rome și am făcut un, am lansat un studiu pe această temă. Așadar, treceți prin coordonatori orice cerere de acest gen Claire, oricâtă capacitate de muncă ar avea, are și ea niște limite și nu poate să facă totul în același timp. Uh, deci, dumneavoastră sunteți cei care puteți defini prioritățile. Este un lucru pe care membrii îl înțeleg mai greu și ne acuză de birocrație, iar noi nu suntem birocrați. Și anume e vorba de uh, lungimea, timpul pe care îl iau unele proceduri. Nu e vorba de birocrație, ci de aplicarea legii aprobate de Parlamentul European. Cheltuiala banilor se supune um, regulilor achizițiilor care guvernează achizițiile publice. Uh, e vorba de un termen pentru propunerea de studiu și noi trebuie să avem un minim de timp uh, pentru a le evalua, după care verificarea financiară ne spune, controlul financiar ne spune dacă putem sau nu să cheltuim bani pe aceasta. Vreau să sensibilizez membrii asupra faptului că dacă doriți un subiect să fie uh, uh studiat, mâine nu se poate. E vorba și de studii comparative uh, care studiile comparative sunt de durată și foarte scumpe. O modalitate care ne asigură uh, flexibilitatea e vorba de contracadrele care ne permit atunci când uh, această procedură greoaie se face. Cred că în uh, ianuarie vom avea Uh, experți, le vom transmite o comandă și li se cere o, o contribuție asupra unei teme care să fie uh, prezentată într-un termen rezonabil. Însă asta nu funcționează pe, în cazul studiilor comparative pe 27 de state membre. Mulțumesc! Doamna Costa dorește să intervină. Mă bucur că am acest contact direct pentru că este foarte util. Vreau să vă mulțumesc pentru minunatul dar pe care ni l-ați făcut. Câteva întrebări. Mai întâi, desigur, este important ca agenda comisiilor să fie pusă în legătură cu studiile și înțeleg problema calendarelor. Chiar și de pe acum putem să ne gândim la două uh, probleme și anume sărăcia în anul următor și, uh, celălalt, și peste doi ani și voluntarismul. Poate că putem să analizăm uh, mai în amănunt aceste probleme. Pentru că femeile uh, au un uh, rol esențial. Știu că nu vom fi comisia de fond, însă am vrea să uh, avem un rol important de jucat. În ceea ce privește uh, contractele cadru, mă întreb care este relația pe care o aveți cu cercetătorii din statele membre, dacă relațiile sunt bune sau rele. Mă gândesc la Italia, de pildă. Aveți eh, persoane cărora să vă adresați eh, pentru a primi informații, institute de cercetări sau organisme de statistică. Aveți astfel de relații cu experții din statele membre? sau vă adresați propriilor uh, cercetători pentru a afla astfel de date. Mulțumesc, uh, doamnă Costa. O să dau din nou cuvântul doamnei Richard pentru a răspunde la întrebările adresate. Mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc pentru interesul manifestat. Răspund la întrebarea legată de centrele de cercetare. Da, uh, avem uh, maximum de contact cu un număr cât mai mare de centre de cercetare cu unele limitări. În primul rând, este cât se poate de clar că lucrând la nivelul Uniunii Europene nu înseamnă deloc că dăm uh, prioritate uh, Eh, centrelor de cercetări eh, din Bruxelles, ci ne interesează ca aceste centre de cercetare să fie în rețea. Un uh, uh, centru de cercetări care lucrează numai la, pe plan regional va fi mai puțin interesant. Asta este prima rezervă. Cum selecționăm aceste uh, centre? Uh, sub 60.000 de euro, uh, când e vorba de un prag sub 60.000 de euro, ne interesează care sunt uh, uh, centrele de cercetare interesate în funcție de studiile pe care le-au întreprins și trimitem o invitație și anume invitația de a ne face o propunere la cel puțin 5 din aceste centre de cercetare. 5 este numărul minim. Dacă există 25 sau dacă dumneavoastră cunoașteți un institut de cercetare interesant, sunteți uh, bineveniți să ni le comunicați. Asta nu înseamnă că sunt de, și selecționate și ajung la a doua etapă. Uh, desigur, când e vorba de o sumă de peste 60.000 de euro, atunci Uh, se organizează licitație publică anunțată în uh, jurnalul oficial. Controlul financiar ne reproșează că dăm o informație privilegiată uh, și noi preferăm să preferăm să avem un număr foarte mare de răspunsuri. Deci, uh, în toate cazurile, procedura de evaluare este uh, o procedură de evaluare științifică. Criteriile de selecție sunt uh, anunțate în uh, cererea de ofertă. O persoană care joacă rolul inocentului, să spunem, cine vine dintr-un alt sector și care va avea o privire obiectivă. Și la sfârșit, uh, ordonatorul, funcționarul uh, uh, care uh, deține fondurile, autorizează cheltuiala. Iată, deci este o selecție pe baze științifice făcute pe plan intern. Suntem foarte vigilenți și cerem membrilor să fie vigilenți și asistenții acestora trebuie să fie vigilenți, să respecte legislația financiară. Noi, dacă dăm o informație privilegiată, uh, facem o greșeală din punct de vedere profesional. Depinde. Dacă am vrut să ne asigurăm că uh, ceea ce facem uh, este în conformitate cu cele cerute de persoană, deci până în momentul în care se publică jurnalul oficial sau s-au transmis uh, uh, scrisorile prin care se solicită uh, o uh, ofertă, nu putem uh, să distribuim propunerea studiului. Există uh, câteva constrângeri care sunt impuse în momentul în care e vorba de banul public. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru toate informațiile pe care ni le-ați furnizat. Mulțumesc pentru dosarul și materialele pe care le-am primit. Așteptăm să lucrăm cu dumneavoastră pe aceste teme, așa că vă mulțumim încă o dată. Să continuăm cu ordinea de zi, următorul punct pe ordinea de zi, 13 comunicări ale uh, președintei și aș vrea să vă uh, spun câteva lucruri. Ieri am avut, uh, ieri dimine- în această dimineață am avut uh, um, o întâlnire a coordonatorilor și am luat următoarele hotărâri la întâlnirea de azi dimineață a coordonatorilor. Am hotărât să întocmim un raport cu privire la rolul uh, femeii într-o societate în îmbătrânire acest raport a fost alocat uh, grupului PPE. De asemenea, vom uh, elabora un aviz cu privire la măsurile de combatere a cancerului și uh, am alocat grupului S și D acest aviz. Ei vor fi responsabili de acest aviz. De asemenea, am uh, hotărât cu privire la membrii și membrii suplianți, ca, suplianți care sunt uh, desemnați pentru forumul experților din cadrul Institutului European pentru Egalitatea de Gen. Am ajuns la concluzia că membrii cu drepturi de pline vor fi Liz Kelly și Willem Roygrock. Aceste două candidate au fost desemnate ca uh, membri cu drepturi de pline în acest for, for al experților. Uh, membrii supleanți, uh, doamna Madearga Berasturi și Lizzie Gröner. Aceștia sunt cei doi membri supleanți care uh, au rezultat în urma votului din această dimineață. De asemenea, am hotărât cu privire la audierile pe care le vom organiza în cadrul programului nostru de lucru. Următoarele audieri vor fi uh, organizate. Prima, către o nouă strategie comunitară pentru uh, egalitatea de gen. Acesta va fi una dintre temele foarte importante uh, ale comisiei noastre ca parte a programului anual. Vrem să avem o nouă strategie în acest domeniu și sper că vom putea să convenim asupra unor măsuri concrete care urmează să fie adoptate ca parte acestei strategii, care este o platformă pentru activitățile noastre viitoare. Cealaltă audiere pe care ne-am decis să o organizăm se leagă de faptul că anul 2010 este anul de luptă împotriva sărăciei și a excluziunii sociale. Având în vedere această idee, um, ideea de a organiza o audiere pe această temă s-a bucurat de succes iar uh, cea de a treia audiere asupra care ne-am decis uh, se leagă de integrare socială și în special de integrarea socială a femeilor care provin din uh, sânul unor minorități etnice. Prin urmare, ne-am decis să organizăm aceste trei audieri. Mai mult decât atât, am discutat și subiectul pe care am dori să-l abordăm la comemorarea Zilei Internaționale a Femeilor. Am discutat acest subiect pentru a putea să ne planificăm activitățile, iar subiectul uh, va fi violența împotriva femeilor. Și deja am decis că atunci când vine vorba de sărbătorirea uh, Zilei Internaționale a Femeilor, uh, ne vom axa pe acest subiect, violența împotriva femeilor, care va oferi o legătură cu uh, tematica președinției uh, spaniole de anul viitor, care a identificat acest concept ca prioritate. Am decis uh, și ce uh, delegații trebuie să organizăm având în vedere și anul 2010, iar aceasta este ultima um, informație pe care le vă transmit de la reuniunea coordonatorilor. Deci, um, delegațiile. Am uh, spus că vom lua parte la conferința ONU de la începutul lui martie. Această conferință se leagă de uh, urmarea programului uh, Beijing plus 15. Știu că mulți dintre dumneavoastră considerați acest subiect uh, ca fiind un interesant pentru activitatea noastră, iar uh, noi uh, ne-am gândit că ar fi foarte interesant dacă am participat la această conferință. De asemenea, am decis că va exista o delegație care va merge la Budapesta. pe durata președinției maghiare. Această decizie se aliniază unei aluată anterior și anume că am dorit să uh, organizăm delegații pentru a putea să sprijinim viitoarele președinții. Și ne-am gândit și la o delegație la Institutul pentru Egalitatea de Gen și cred că această reuni reuniune și vizită va putea avea loc anul viitor, în mai sau iunie. Bănuiesc că vom putea organiza o astfel de uh, delegație la Institutul um, pentru egalitatea de gen din 2 în 2 ani. E esențial să se întâmple astfel pentru a putea păstra un contact bun uh, cu Institutul pentru Egalitatea de Gen. De asemenea, ne-am decis să organizăm o delegație în Islanda. Evident, uh, Islanda reprezintă uh, o chestiune de interes în acest moment. Tot ce s-a întâmplat în Islanda în ultima vreme a presupus faptul că um, noi ne-am gândit uh, că ar fi interesant să organizăm o delegație și în acest stat. Oricum vom uh, trimite procesul verbal al deciziilor luate azi dimineață de către coordonatori uh, tuturor membrilor. Așadar, ne rămâne acum pe ordinea de zi punctul 14, diverse. Dacă nimeni nu are vreun punct de ridicat la diverse, trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi și anume data uh, următoarelor uh, reuniuni ale acestei comisii. E bine, ne vom reîntâlni pe 19 octombrie la Strasburg pentru o reuniune extraordinară, unde vom uh, vota și unde ne vom întâlni cu doamna comisionar Wallström. Iar apoi, următoarea reuniune de la Bruxelles va avea loc pe 4 noiembrie. Există mult timp între această reuniune și cele care urmează, așadar. Și încă o informație acum, dacă cineva nu uh, poate lua dosarul pe care l-a primit astăzi, uh, puteți uh, să lăsați acest dosar aici pe masă și noi ne vom asigura că va ajunge în biroul dumneavoastră. vă doresc cu acestea o după-amiază plăcută și vă mulțumesc pentru contribuțiile aduse la această întâlnire. Întotdeauna e interesant să organizăm uh, discuții cu colegii din comisie. Prin urmare, vă mulțumesc pentru această reuniune care s-a desfășurat în două zile și mulțumim și secretariatul care a pregătit atât de bine, uh, atât uh,